care uh, încearcă să amelioreze urmările uh, discriminării la fața locului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, doamnă comisar Hedegar. Au fost introduse șase uh, propuneri de rezoluție, ECR, er, P, uh, PPE, GUE, uh, Verzi, etc. Votul va avea loc la finele discuției. Urmează acum o altă rezoluție, este vorba despre libertatea de exprimare în Belarus. Îi voi da cuvântul mai întâi de toate domnului Kaczmarek. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Mă bucură că pot spune că domnul Pociobut uh, a scăpat de situația în care se afla, în sensul că le era arestat la domiciliu. Dar uh, situația drepturilor omului în Belarus nu s-a rezolvat, pentru că toate acțiunile din Belarus au o natură politică și adesea legile sunt folosite uh, pentru a persecuta pe cei care apără libertatea de exprimare și noi, de asemenea, exprimăm libertatea de exprimare, fiind aceasta una din uh, bazele democrației. Libertatea de expresie este un principiu care este încălcat în Belarus. Cei cum ar fi, uh, cei ca domnul Pociobut sunt uh, persecutați, sunt pedepsiți. Ar trebui să solicităm autorităților din Belarus să elibereze toți prizonierii de conștiință. Mulțumesc. Vă mulțumim. Urmează acum doamna Lunacek. Da, un minut. Uh, President, Domnule președinte, doamnă comisar, domnilor și domnilor, am fost surprinși pozitiv de faptul că Andre, domnul Andrej Poțobut a fost eliberat sâmbătă trecută, însă în niciun fel nu putem fi satisfăcuți de situația drepturilor omului și de libertatea de exprimare a uh, jurnaliștilor, avocaților de opoziție din Belarus. S-a criticat foarte mult faptul în care domnul Lukashenko conduce țara sa, a fost numită ultima dictatură din Europa și mă bucur că Parlamentul European este unit împotriva încălcării libertății de exprimare. În rezoluția noastră solicităm de la autoritățile din Belarus ca orice formă de presiune și de oprimare să fie oprită împotriva ziariștilor, mass media sau al, altor activiști ca prizonierii politici să fie eliberați. Aici suntem în Europa, Belarusul este partea Europei, Europei și o asemenea reprimare nu își găsește locul în Europa. Minute, Frau Kollegin Schake. Mulțumesc. Două minute, doamna Schake. Domnule președinte, chiar dacă domnul Pociobut a fost uh, eliberat, e în continuare acuzat de calomnie din pricina activităților sale ca jurnalist. Din păcate nu este singurul care se află în această situație. Societatea, reprezentații socia- societății civile, jurnaliștii, ONG-știi sunt uh, în continuare condamnați în uh, Belarus. Libertatea de exprimare pe internet este aproape inexistentă. Și asta se întâmplă cu ajutorul companiilor europene care au uh, exportat tehnologie uh, Uh, în Belarus pentru oprimarea celor care doresc să își exprime adevărata opinie. Ei bine, această situație trebuie să se încheie. Belarusul este ultima dictatură din Europa și ar trebui să încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a transforma statul acesta într-o dem- democrație. Trebuie să le transmitem autorităților uh, din Belarus că nu sunt așteptate la reuniunea parteneriatului estic care va avea loc la finele anului, uh, lunii acesteia, am cer scuze uh, relațiile dintre Uniunea Europeană și Belarus sunt uh, caracterizate prin condiții stricte puse în aplicare de către Uniunea Europeană, dar uh, iar autoritățile din Belarus au uh, răspuns că se vor ridica la nivelul așteptărilor și vor uh, respecta condițiile. Ei bine, nu e suficient. Noi ar trebui să luptăm alături de societatea civilă din Belarus să promovăm contactul interuman. E clar că libertățile fundamentale nu sunt garantate în Belarus, ar trebui să devină un fapt cotidian, pentru că doar așa Belarusul va deveni într-adevăr o democrație, precum, își pretind, precum pretind autoritățile din Belarus că își doresc să devină. Trebuie să ne asigurăm că sancțiunile uh, scrise uh, sunt într-adevăr puse în aplicare împotriva Belarusului. Vă mulțumim. Urmează domnul Repo, un minut și jumătate. Anders Pacebuti, joka on puolalais-valkovenäläinen. Mulțumesc. Domnul Pocebut, care este un jurnalist, reprezentant al minorității polone, a, poate să se găsească în fața unui uh, proces politic. E suficient ca cineva să-și exprime opinia în legătură cu președintele Lukashenko sau cu situația societății din Belarus și poate să ajungă la închisoare. Se comit abuzuri de putere. Uh, se dau uh, condamnări grele. Eu cred că evenimentele din Belarus au legătură cu Mm, egoul președintelui uh, Lukashenko. El nu vrea să recunoască ce înseamnă o adevărată uh, societate civilă, o adevărată societate civilă însemna sfârșitul lui Lukashenko. Din fericire, domnul Pociubut a fost eliberat, ceea ce este o știre foarte bună, dar asta s-a desfășurat da- datorită acțiunii rapide europene și a internetului. Amnesty International deja îl numise pe Andrei eh, prizonier de conștiință. Dar e important să se fie eliberat și ceilalți eh, prizonieri care încă se află în închisorile președintelui Lukashenko. Încarcerarea unei persoane din cauza opiniilor sale înseamnă o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului, recunoscute universal și este o încălcare inclusiv a Constituției Belarusului. Serviciul pentru acțiune externă în reuniunea pe care o va organiza la sfârșitul lunii iulie, ar trebui să examineze mai îndeaproape situația din Belarus. Mulțumesc, domnule Repoș. Acum, domnul Maștal, ca un minut pane předsedající já se chci připojit k těm kdo dnes. domnule președinte vreau să mă alătur tuturor celor care încearcă astăzi să îi protejeze pe cei care din anumite motive sunt pe nedrept închiși pe toți cei care uh, nu au dreptul să-și uh, exprime propriile opinii. Putem uh, să promulgăm rezoluții, e drept, dar nu trebuie prin acțiunile noastre să instigăm litigii interstatale care ar putea uh, duce la efecte pe care nu ni le dorim. Astăzi vorbim despre Andrei Pociobuc, Pociobut. Mă, tem că alții sunt, de fapt, uh, cei pe care îi uh, vizăm prin intermediul acestei rezoluții și acele persoane nu sunt nici pe departe nevinovate. Nu credeți că ar trebui să avem atenție? Vă mulțumim, domnule Mastalca. Domnule Posselt, aveți un uh, cartonaș albastru. Domnule Mastalca, acceptați întrebarea? Domnule Posselt, aveți cuvântul. Ambasadorul din Belarus, aflat la Praga, i-a mulțumit uh, președintelui Klaus pentru atitudinea sa constructivă vis-a-vis de Belarus. Și vreau să-l întreb pe colegul Mastaca care este părerea sa cu privire la această declarație. Domnule Mastalca, aveți cuvântul. Domnule Pas- Posălt, vă mulțumesc, dar eu nu sunt purtătorul de cuvânt al uh, președintelui Klaus. Vă mulțumim. Urmează acum domnul Miska, Migalski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Domnul, doamna Șacă a avut dreptate atunci când a spus că domnul Pociobut nu a fost achitat, a fost doar eliberat pe durata procesului. El riscă șapte ani de închisoare. Domnul Repo a avut dreptate atunci când a spus că mai sunt încă 13 persoane care s-au opus acestei dictaturi europene. Nu trebuie să uităm acest lucru. De ce a fost uh, pociobut închis? Pentru că este polonez, e membru al opoziției și ziarist. Însă nu e, nu e doar atât. Este un uh, tânăr, curajos, polonez, membru al opoziției a, a fost o amenințare prea mare pentru președintele Lukashenko. De ce se face vinovat Pociobut? Că și-a făcut treaba bine. Întrebarea este dacă noi facem suficient. Întotdeauna va exista un grup în această sală, un grup de oameni care nu vor putea să păstreze o linie politică comună. Folosim întotdeauna stimulente sau pedepse pentru a uh, în relațiile noastre cu statele externe. Problema aici este că eșuăm în repetate rânduri să uh, folosim aceeași uh, atitudine față de regimul din Belarus. Mulțumim, domnule Migalski. Se încheie intervențiile autorilor. Acum urmează intervențiile vorbitorilor în numele grupurilor politice. La mancanță Domnul Silvestri, da, pentru a câta oară trebuie să denunțăm uh, încălcările drepturilor omului în Belarus, țară vecină cu Uniunea Europeană. Corespondentul în Belarus, gazete Vivorcea din Polonia, domnul Andrei Pozubut, a fost arestat uh, pentru infracțiunea de calomnie la adresa președintelui Lukashenko și riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare. Nu e prima dată când el se află în închisoare cu acuzarea de făimare. Anul trecut a petrecut 3 luni în închisoare, a fost condamnat la 3 ani cu suspendare pentru că l-a criticat pe președinte președinte. În Belarus, dreptul la libertatea de exprimare și de uh, întrunire au, a fost uh, limitat. Manifestanți uh, pașnici au fost uh, arestați și condamnați sumar. Plus, în plus au fost uh, anchete uh, rapide uh, și, neimparțiale în legătură cu acuzațiile de tortură. Uh, deținuților li s-a refuzat accesul la asistență medicală. Prin uh, rezoluția noastră, Parlamentul cere respectarea drepturilor omului în Belarus Și asta este cel mai important. Asta trebuie să facem înainte de a ne gândi la ulterioară extindere a Uniunii Europene. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum doamna Geringer de Oldenberg. Dziękuję, panie przewodniczący. Cenzura mediów i ograniczenia... Vă mulțumesc, domnule președinte. Cenzura mass mediei și uh, limitarea libertății de exprimare sunt la ordinea zilei în Belarus. Legea din 2008 uh, oferă autorităților acest drept. 95 de jurnaliști au fost arestați, dintre care 13 au fost închiși în închisoare. Pe 21 iunie a fost arestat Andrei Pociubut, un jurnalist și uh, membru al Consiliului Uniunii poloneze din Belarus. Acesta este acuzat de calomnie. A fost, uh, într-adevăr, uh, eliberat pe data de 30 iunie, dar cu toate acestea, uh, acuzele nu au fost retrase. Apelez acum la autoritățile din Belarus să înceapă a respecta articolul 24 din uh, Constituția din, uh, din Belarus și anume uh, articolul care garantează libertatea de exprimare. Urmează domnul Cenec. Domnule președinte, cazul activistului și ziaristului Andrei Pociobut ilustrează brutalitatea și paranoia regimului de la Minsk. Pociobut a fost reținut de KGB și acuzat cu insultarea președintelui Lukashenko. În Uniunea Europeană, critica, criticarea guvernului este considerată o critică legitimă și face parte, parte din discursul democratic. Acum, în uh, Belarus, vedem că s-a aplicat o pedeapsă de 3 ani cu suspendare și arestul la domiciliu în așteptarea unei noi sentințe. Nu se respectă uh, independența justiției și nici măcar standardele elementare ale drepturilor omului. Lukashenko trebuie să plece și să îi lase pe mm, cetățenii din Belarus să își decidă viitorul liber. Nu avem nevoie de încă o Cuba în Europa. Vielen Dank, Herr Kollege Tenok. Es folgt Herr Kollege Mulțumim. Urmează acum domnul Murphy. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a-și menține puterea, dictatura Lukashenko se bazează pe represiunea brutală a opozanților, a jurnalelor de opoziție, eh, încalcă drepturile minorităților, încalcă eh, drepturile umane, acționează împotriva sindicaliștilor independenți arestarea domnului Bialitski, președintele uh, Centrului pentru Drepturile Omului Viazna, este un exemplu grăitor. El ar trebui eliberat imediat împreună cu toți deținuții uh, opozanții ai regimului. Parlamentul nostru ar trebui să solicite un moratoriu imediat în legătură cu execuțiile și cu, ar trebui să solicite abolirea pedepsei cu moartea. Eu uh, fac apel la mișcarea sindicalistă internațională ca să ajute lupta muncitorilor din Belarus. Uh, trebuie să existe sindicate libere ca să apere interesele majorității populației în lupta împotriva liberalizărilor de masă și să se democratizeze societatea și economia în interesul majorității populației și nu doar al unei oligarhii. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Pașca are cuvântul. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisár. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, adeseori în lume, stăpânii care liderii care nu mai au susținerea populației încearcă să găsească o modalitate de a rămâne la putere. Cu cât populația își dorește mai mult să scape de conducători, cu atât mai mult oprimă conducătorul opinia publică. Jurnaliștii și cetățenii cu atitudini critice sunt primele victime ale represaliilor, asta deoarece vorbesc în numele celor care își doresc o schimbare politică. Guvernul este neliniștit acum, se apropie alegerile parlamentare în Belarus. Guvernul este neliniștit de faptul că opinia publică se distanțează tot mai mult de conducător. Fidelii lui Lukashenko sunt uh, bine răsplătiți pentru atitudinea lor și se prea poate ca o schimbare politică să fie în detrimentul lor lor și tocmai de aceea nu se dau în spate de la nimic pentru a-și uh, cons- sfinți uh, uh, hegemonia. Arestează cetățeni, arestează jurnaliști, etc. Ei bine, următoarea reuniune în cadrul parteneriatului estic este o ocazie oferită nouă de a le spune celor din Belarus că așa ceva nu se mai poate. Vă mulțumesc. Urmează vorbitorii în numele grupurilor parlamentare. Începem cu doamna Iaconsari. Mulțumesc. M-am întâlnit de mai multe ori cu uh, prizonierii politici din Belarus. Acum m-am întâlnit cu jurnaliști, activiști sindicali și membri ai opoziției care sunt în închisoare. Nu mai trebuie să existe termenul, nici măcar termenul de prizonier politic în epoca noastră. Uniunea Europeană trebuie să acționeze mult mai energic, trebuie să, să fim mai coerenți la toate nivelurile. Acum, în special când ne pregătim de o nouă reuniune a ministrilor de afaceri externe, trebuie să punem pe ordinea de zi această situație de deteriorare a drepturilor omului în Belarus. Este vorba aici de uh, tineri, de studenți care vor să călătorească în Europa, să studieze și care sunt împiedicați. Iaconsari. Mulțumesc, doamna Iaconsari. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Din nou am primit mai multe solicitări de intervenții decât, cele, decât timpul prevăzut. Îmi cer scuze dar persoanele care deja au intervenit nu vor mai putea să ia cuvântul. Domnul Protasievici. Mulțumesc, domnule președinte. Acum o săptămână, când am propus această rezoluție, domnul Porciobut încă se afla la închisoare. Acum a fost eliberat. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu persoana domnului Pociobut, pentru că îl cunosc personal. M-a vizitat în Polonia. E un om uh, integru, e un om care își face munca foarte bine în Belarus, uh, ca membru uh, sindical Vă reamintesc și numele lui Adam Mihnic. Este cumva ce s-a întâmplat cu Mihnic și comunismul. Cam asta este și situația lui Andrei Pocebut în Belarus. Și regimul Belarus până la urmă va pierde așa, în fața lui Pocebut, așa cum și comunismul a pierdut în fața lui Adam Mihnic. Deci eu fac apel la autoritățile din Belarus să nu mai persecute membrii opoziției. Mulțumesc, domnule domnul panie przewodniczący. Są tacy, którzy mówią... Vă mulțumesc mult, domnule Există persoane care spun, vai, nu se poate, încă o rezoluție despre Belarus. Dar niciun sens lui Lukashenko nu-i pasă. Dar, poate, semnalele pe care le trimitem în Belarus și sunt sigur că aceste semnale sunt uh, percepute în Belarus, deci poate că cei din apropierea domnului Lukashenko, și mă gândesc acum la oamenii care îi, îi pedepsesc pe cei aflați în opoziție sau uh, încearcă să se bucure de libertatea de exprimare, uh, deci, poate că acești oameni vor da curs solicitărilor noastre. Haideți, haideți să nu le mai permitem sau să le arătăm acestor oameni că nu le mai permitem să se liniștiți de ce, de plajele noastre. Poate că o să le dăm la o, o lecție. Urmează doamna Isaia. Kiitoksia puhemies valko -Venäjä on... Mulțumesc, domnule președinte. Belarusul, în mod obișnuit, revine pe ordinea noastră de zi atunci când discutăm drepturile omului. Este vorba de un regim care își asuprește proprii uh, cetățeni. Însă acum vorbim de un jurnalist polonez. Acesta a fost eliberat de puțină vreme, însă pedepsele sale nu au fost anulate. În 2011 fusese deja condamnat uh, în legătură cu așa spuse, așa zisele sale delicte. Există și alți prizonieri politici în uh, Belarus și eu am legături cu un uh, prizonier politic din Belarus care a fost agresat fizic conform declarațiilor părinților săi. Eu cer ca toți prizonierii politici din Belarus să fie eliberați cât de curând. Domnul Obermeier. Vă mulțumesc, domnule președinte în ceea ce privește acest caz al lui Andrei Poșcobut, trebuie să vorbim și despre libertatea presei, a patra, al patrulea pilon al democrației. Trebuie să discutăm și despre libertatea presei. Eu consider că trecerea de la o dictatură la o democrație e un proces de tranziție, un proces uh, dificil. Uh, Dar, uh, sincer să fiu, nu prea înțeleg uh, reacția unor unora dintre liderii uh, politici europeni la cazul lui Andrei Pociobut. Să nu uităm că acesta este un cetățean al statului Belarus, iar a ne băga așa în Belarus uh, Um, pe ușa din spate și a insista asupra, asupra drepturilor pe care le considerăm noi a fi obligatorii, nu cred că, mi se par, nu cred că este calea cea mai bună. Domnule Obermeier, domnul Migalski vrea să vă adreseze o întrebare. Sunteți de acord? Vă mulțumesc, domnule președinte. Sincer să fiu, n-am înțeles din intervenția dumneavoastră dacă sunteți de acord sau nu cu in, in, încarcerarea domnului Pociobot. Considerați că asta e o problemă internă a statului Belarus și că nu avem dreptul să ne implicăm? Da, să nu uitați, domnule Obermeier, că dumneavoastră sunteți plătiți pentru a lupta pentru oameni precum domnul Pociobot. Domnul Obermeier. Vă mulțumesc, domnule Migalski. Îmi dați uh, ocazia de a preciza mai clar uh, mesajul. Un minut e prea puțin. Într-adevăr, parlamentarii europeni trebuie să se gândească la cazuri de genul acesta, dar eu aș, mi-aș dori să găsim un echilibru în uh, condamnarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului și a drepturilor uh, a libertății uh, mass mediei și a libertății de exprimare. Eu cred că există cazuri mult mai grave decât cele uh, înregistrate în Belarus. Acum ar trebui să sprijinim Belarusul pe calea sa democratică, însă în același timp, într-o manieră, nu știu, sensibilă, să ne ocupăm și de victimele colaterale. Urmează doamna Kolarska-Bobinska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult. La întâlnirile parteneriatului estic, reprezentantul Belarusului declară de fiecare dată că Belarusul este marginalizat, și tratat cu dispreț, însă în același timp Belarusul continuă cu practicile sale nedemocratice. Închide prizonieri politici și nu ascultă niciun semnal transmis de noi. De aceea solicit parteneriatului estic și miniștrilor din parteneriatul estic să revizuiască re- re- relațiile noastre cu Belarusul, ținând cont de faptul că Belarusul ignoră în repetate rânduri ceea ce solicităm noi și încalcă în continuare drepturile omului. Belarusul trebuie să înțeleagă ce avem noi de spus. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna Kolarska-Bobinska. În încheierea acestei proceduri, doamna Tun und Honstein. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Ieri am votat împotriva ACTA, deoarece unele probleme cu ACTA încă nu erau clarificate și unii dintre noi au considerat că restricționăm utili- uh, libertatea utilizatorilor de internet. Bun, a fost uh, o decizie dificil de luat, însă a trebuit să o facem deoarece libertatea mass media și libertatea de informare e un drept fundamental pentru noi. Astăzi facem apel la Belarus să uh, conștientizeze faptul că autoritățile sale acționează greșit Uh, noi trebuie să felicităm pe acest om integru, pe Andrei Pociobut, precum și alți membri ai opoziției democratice din Belarus și să solicităm solidaritate și susținere din partea tuturor instituțiilor europene pentru ei. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum am încheiat procedura CHDI și în încheierea dezbaterii are cuvântul doamna comisar Hedegaard. Mulțumesc, domnule președinte! Pe data de 23 septembrie, Belarusul va organiza uh, alegeri parlamentare, așa că dezbaterea dumneavoastră vine exact la timp, pentru că știm cu toții că libertatea de exprimare este un element esențial pentru orice fel de alegeri libere. Deci, cred că uh, e bine să trimitem un mesaj foarte puternic. Uh, cu o cât mai largă majoritate în Parlamentul European. Uh, doamna Ashton este foarte îngrijorată de lipsa respectării drepturilor omului, statului de drept, principiilor democratice în Belarus. Din aprilie și până acum uh, au fost eliberați uh, deținuți politici, dar uh, apoi nu a mai fost nimeni eliberat și deținuților uh, li se restrâng uh, sever și strict libertățile democratice. Dar săptămâna trecută am văzut că s-a intensificat politica represivă împotriva vocilor independente, mai ales prin amenzi administrative și sentințe juridice. Purtătorul de cuvânt al doamnei Ashton săptămâna trecută a exprimat îngrijorarea uh, profundă a acestea în legătură cu rapo- rapoarte privitoare la acte de hărțuire a reprezentanților opoziției, civi- uh, a societăților civile și mass media independentă. Libertatea presei uh, este um, împiedicată în Belarus și jurnaliștii independenți uh, sunt victima unor acțiuni ale uh, autorităților. Um, S-a făcut uh, referire în uh, comunicarea purtătorului de cuvânt a doamnei Ashton la domnul Pociobut, care știm că din nou a fost acuzat de calomnie la adresa președintelui. Săptămâna, săptămâna aceasta domnul Pociobut a fost eliberat, însă nu s-au retras acuzațiile împotriva lui. Au fost și alte cazuri recente de acțiuni împotriva jurnaliștilor, de exemplu condamnări ale lui domnul, ale domnului Zviatov, uh, arest la domiciliu 15 zile pentru că a fost acuzat că a înjurat în public. Uh, domnule uh, președinte, Pelasu se pregătește pentru alegerile din septembrie și se instaurează un climat general de teamă în care exprimarea liberă uh, politică nu este tolerată și jurnaliștii independenți sunt împiedicați sistematic să-și exercite activitatea. De aceea, în altul reprezentant face din nou apel la autoritățile din Belarus să înceteze orice fel de acțiuni de hărțuire a uh, opoziției, a societății civile, mass media și să renunțe la politicile uh, de reprimare. Doamne Isaia și altora care au cerut mai multe eforturi, le spun că am niște vești, că începând cu astăzi există o nouă situație. Consiliul pentru Drepturile Omului uh, astăzi a adoptat o rezoluție susținută de UE uh, la ONU cu privire la situația drepturilor omului în Belarus cu 22 de voturi pentru, 20 de abțineri și 3 voturi împotrivă. Această rezoluție face apel foarte clar la guvernul din Belarus ca în mod imediat și necondiționat să elibereze și să reabiliteze toți deținuții politici. În plus, rezoluția um, stabilește mandatul unui raportor special pentru Belarus, care va face un raport anual către Consiliul Drepturilor Omului al ONU și către Adunarea Generală a ONU. Eu consider că este un succes major pentru Uniunea Europeană, care de data aceasta a știut să câștige aliați și iată că voturile pozitive au fost majoritare pentru înființarea acest, acestei instituții a, special, a raportorului special. Deci, Iată, situația este gravă, într-adevăr, dar cred că totuși uh, v au bucurat uh, aceste știri pe care tocmai vi le-am putut da. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar. Șase proiecte de rezoluție au fost uh, depuse. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc la finele următoarei dezbateri.